Ucraina declară că vrea să devină o parte a, a Europei și avem datoria să uh, atragem atenția asupra regulilor din timpul alegerilor. Vă mulțumim, domnule Zalewski. Domnul Șibieci, un minut și jumătate. W innej atmosferze rozmawiamy dzisiaj niż miesiąc